Welcome to the meeting of the Budget Committee. Uh, please take your... Bun venit la întâlnirea noastră. Vă rog să luați loc. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea acesteia, ca de obicei, și dacă nu sunt obiecții, atunci o considerăm adoptată. Al doilea punct anunțurile președintelui, uh, deciziile coordonatorilor pot fi regăsite în dosarul întâlnirilor noastre. Dacă nu sunt obiecții, atunci se consideră adoptate și ele. Al treilea punct, adoptarea procesului verbal, dacă nu sunt obiecții și, dragi colegi, mă ascultați, dacă nu sunt obiecții, cum spuneam, atunci se consideră adoptate și aceste procese verbale. La punctul 4 ne aflăm la votare. Punctul 4 este vorba de transferurile pe 2019, secțiunea a treia. Nu s-au făcut cereri de transfer. Deci putem trece imediat la punctul 5 transferurile 2019, alte secțiuni, domnul Fernandes, dar văd că a părăsit sala, nu știu unde s-a dus. Dorește altcineva să ia cuvântul la acest punct? Dacă nu, atunci voi da cuvântul raportorilor din umbră. Dacă toată lumea se uită la mine surâzând, înțeleg că nu sunt obiecții și acest transfer se adoptă. Sunteți de acord? Mulțumesc! Oh, sorry. Monsieur Fernandez. Domnul Fernandez, vă rog, la punctul 5 este vorba de transferurile pe 2019 la alte secțiuni. Mulțumesc, domnule președinte. La acest transfer nu sunt probleme, dar am să vorbesc în portugheză, dacă se poate. Este vorba de întărirea articolului 103 și 231 la pensii și la traduceri. La primul avem 3.000 de euro în plus și la al doilea 15.000 de euro. Toate acestea se compensează cu economii la articolul 303 uh, întâlniri în general. Deci nu avem nicio problemă cu acest punct și cred că mă pot exprima aici pentru că nu mai sunt alte cereri de transfer, deci um, opinia mea este una favorabilă. Este vorba de 5 uh, bară 2019. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă cineva din raportorii din umbră dorește să intervină după ce l-am auzit pe domnul Fernandes, dacă nu, repet uh, cele spuse mai devreme, dacă nu sunt obiecții din partea dumneavoastră, atunci se consideră adoptat aceste transferuri. Mulțumesc. Punctul 6, uh, politica imobiliară. Nu avem astfel de dosare imobiliare pe ordinea de zi. Trecem atunci la punctul 7. Doamna Keller, dacă dorește să intervină, nu? Atunci 7, prezentarea planului uh, pentru cazul de urgență Brexit. dar nu este aici raportorul, domnul Copman. Vom aștepta să vină și trecem între timp la punctul 8. L-ați văzut pe undeva prin sală pe domnul Copman? Punctul 8 atunci, bugetul general pentru Uniunea Europeană pe anul financiar 2020. C'est quand même épouvantable. <laughs> déjà Ah oui ouais, La semaine passée. Je, je l'ai rencontré So, yeah, the Commission has proposed a Brexit contingency. Comisia a propus un plan de urgență pentru bugetul 2020 în caz de Brexit, așa cum am fost de acord la începutul anului 2019. Acest dosar trebuie să treacă prin consimțământul informat, ceea ce înseamnă că Parlamentul trebuie să dea avizul său nu propunerii Comisiei, ci deciziei Consiliului, iar Consiliul a început să lucreze deja pe marginea sa. Coordonatorii au hotărât să-mi ofere acest dosar mie în calitate de președinte, așa cum s-a întâmplat și cu dosarul precedent pentru cazuri de urgență. Și sper ca Regatul Unit să nu plece fără acord, însă, bineînțeles, trebuie să ne pregătim și pentru o astfel de situație. Mai mult decât atât, este important să finalizăm acest dosar cât mai repede cu putință, pentru că este posibil ca Brexitul fără acord să se producă pe 31 octombrie. Am să dau cuvântul acum domnului Copmans, director general de la DigiBudget, pentru a prezenta propunerea comisiei. Vă rog, domnule Cobmans. Mulțumesc, domnule Van Overfeld. Bună dimineața tuturor. Aș vrea să profit de ocazie pentru a prezenta regulamentul în caz de urgență în cazul Brexitului fără acord. Am pregătit și câteva slide-uri. Ar fi bine să le și vedem, dacă se poate. Și între timp voi începe prezentarea mea prin a vă spune că această propunere face parte dintr-un adevărat pachet de măsuri care au fost adoptate pe 4 septembrie. În principiu, se dorește să se ofere o opțiune Regatului Unit pentru a participa în continuare în cadrul bugetului, chiar dacă nu se ajunge la un acord înainte de plecarea sa din UE. Deci, ne gândim la posibilitatea de a oferi eligibilitate pentru Regatul Unit și beneficiarii de acolo, pentru programele în curs ale UE. Bineînțeles, aceasta va ține cont de condițiile stipulate de legislație europeană și care se regăsesc și în regulamentul pe bugetul anului 2019, cazuri de urgență, care a fost adoptat la începutul anului în ceea ce privește principalele obiective ale acestei propuneri. Aș vrea să fiu foarte clar încă de la început și iată, puteți vedea și prezentarea, nu știu dacă puteți vedea atât de departe, principalele obiective ale acestei propuneri ar fi două. În primul rând, ar permite o implementare bugetară ordonată și ar face față tulburărilor care ar apărea pentru beneficiarii fondurilor europene, cei din Regatul Unit și mulți din beneficiarii UE27, care fac parte, de exemplu, din uh, consorții în domeniul cercetării, acolo unde avem și beneficiari britanici. Care sunt principalele elemente ale acestei propuneri? Uh, nu sunt neapărat uh, o noutate, pentru că este vorba de aceleași principii care s-au aplicat și aceeași structură ca și în regulamentul Consiliului 2019 bară 1197, care oferă cadrul uh, situațiilor de urgentă pentru bugetul 2019. Încercăm să limităm la minim ajustările necesare pentru a reitera aici prevederile care au fost deja acordate. Ca și în cazul regulamentului pe 2019, se prevede și aici ca niciun stat membru să nu trebuiască să plătească mai mult din această cauză, deci acea neutralitate bugetară am încercat să o menținem. iar suma care va uh, fi plătită de către Regatul Unit e vorba de contribuția totală de resurse proprii din partea Regatului Unit uh, în cadrul proiectului de buget 2020, toate acestea vor trebui să țină cont de cheltuielile bugetare totale în cadrul bugetului adoptat. Toate acestea copiind, deci, bugetul 2019. Care este calendarul propus? Este un pic diferit față de calendarul prevăzut pentru cadrele uh, de urgență anterioare. La 1 ianuarie 2020 sau la 7 zile calendaristice după intrarea în vigoare a regulamentului, Regatul Unit va trebui să dea o declarație scrisă că îndeplinește condițiile necesare și să includă și acceptarea auditorilor și a controlelor respective. Bineînțeles, toate acestea pentru a realiza plățile, așa cum spuneam mai devreme, și uh, în special uh, auditorile și controlele care trebuie realizate de organele UE și care trebuie acceptate de Regatul Unit. Bineînțeles, uh, Regatul Unit va trebui să facă prima plată la 1 ianuarie sau maxim la 20 de zile după intrarea în vigoare a regulamentului. Care sunt uh, următoarele etape din punctul de vedere al procedurii? Regulamentul este același ca și pe anul 2019. E nevoie de unanimitate din partea Consiliului în urma unui aviz conform al Parlamentului. Și aici trebuie să atragem atenția că atât Germania cât și uh, Republica Cehă uh, au nevoie de avize parlamentare Bineînțeles, va fi nevoie de timp suplimentar pentru aceasta, dar este vorba de prevederi constituționale, deci nu se poate face nimic în acest sens. Deci o adoptare rapidă a acestui regulament, din punctul nostru de vedere, este esențială pentru a o face disponibilă pentru beneficiari și pentru a asigura și previzibilitatea necesară pentru aceștia, precum și implementarea la timp a bugetului pe 2020. Iată o scurtă prezentare a propunerii noastre, este asemănătoare cu cea pe care ați văzut-o deja pe 2019 și așteptăm să o adoptați. Dacă ați făcut-o pe 2019, probabil veți putea să îl adoptați și pentru 2020. Mulțumesc, domnule Copmans. V-aș ruga data viitoare, dacă mai avem astfel de dezbateri sau prezentări, dacă ne-ați putea trimite slide-urile dinainte, ca să le putem analiza din timp și să putem fi mai pregătiți pentru comentarii și întrebări. Dorește cineva să ia cuvântul? Să adreseze întrebări domnului Copman, domnul Lower. Mulțumesc, domnule președinte în calitate de om de afaceri, sunt de-a dreptul surprins că nu avem o perspectivă mult mai globală asupra consecințelor unui Brexit fără acord pe 31 octombrie. Când m-am întâlnit cu domnul Barnier săptămâna trecută la Strasburg, spuneam că nu uh, aș semna un astfel de acord, deci uh, probabil până la urmă vom pleca fără un acord și în calitate de om de afaceri m-aș fi așteptat ca Parlamentul să aibă două bugete pregătite, unul pentru cazul în care rămânem și altul pentru cazul în care plecăm. Domnul Barnier uh, ar fi trebuit să știe care sunt consecințele, pentru că dacă plecăm fără acord, asta va lăsa o gaură enormă în bugetul operațional al UE de aceea sunt atât de surprins că nu avem uh, informațiile necesare. Ele ar trebui să fie disponibile pentru noi toți, pentru că dacă până la urmă se pleacă fără acord, toată lumea va trebui practic să plătească mult mai mult. Un alt comentariu. Dacă ținem și cont și de situația economică care se deteriorează în Europa, uh, cred că ar trebui nu să creștem bugetul, ci să facem reduceri bugetare. Mi se pare un lucru extrem de corect pentru toate circumscripțiile electorale, mai ales dacă ținem cont și de faptul că moneda euro se devalorizează. deci aștept propunerea noastră, propunerea dumneavoastră pentru a uh, acoperi această gaură cu tot felul de taxe pe plastice și așa mai departe, dar aș fi vrut să avem două bugete la dispoziție, unul pentru no deal, altul pentru cazul în care rămânem și ceea ce se uh, prezintă aici, uh, văd că se așteaptă să plătim în continuare uh, bani și practic suntem tratați ca un stat vasal aici. Deci cred că e nevoie și de un pic de realitate economică și ar trebui să ne hotărâm un pic cam mai repede. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Howard. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit atâtea prostii din partea partidului Brexitului, pentru că au fost aleși recent aici încât aceste uh, prostii înneacă acum Regatul Unit. Nu e vorba aici despre viitorul bugetului UE, ci este vorba de a permite instituțiilor britanice, instituții partener ale programelor europene, să continue să participe în aceste programe până la sfârșitul anului 2020 și asta cu condiția ca guvernul britanic să hotărească că asta dorește să facă dacă Regatul Unit părăsește fără acord Uniunea Europeană pe 31 octombrie, ceea ce sper sincer să nu se întâmple. Iar efectul uh, unei, unei uh, Brexit fără acord dacă este alegerea guvernului britanic, ceea ce nu este deloc poziția unui stat vasal, ar permite totuși universităților britanice să-și permită să-și continuă activitatea în programele de cercetare UE, de exemplu, în care sunt parte, ar permite organizațiilor pe care le-am vizitat, de exemplu, chiar ieri la Brighton, să primească în continuare finanțare din partea UE și să susțină industriile creative din Regatul Unit și să beneficieze în continuare de pe urma programului Creative Europe, să permită plăți pentru fermierii britanici să meargă mai departe și să nu fie întrerupte. Și, bineînțeles, partenerii din UE vor putea și ei continua cu aceste programe și toate aceste programe vor aduce beneficii tuturor pe ambele părți. Este vorba aici de a asigura o tranziție fără probleme. Este vorba de a asigura că angajamentele pe care statul britanic și le-a luat să se îndeplinească în continuare. Și aceasta va face ca statul britanic să fie într-o poziție mai bună pentru a construi o relație pe viitor cu Uniunea Europeană. Și dacă acești proști chiar se gândesc la țara lor, atunci vor renunța la această retorică nebunească și vor ajunge la un acord rezonabil pentru ei și pentru UE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olbricht. sorry, yes, yes. sorry, everybody's turn. Toată lumea trebuie să intervină atunci când vine rândul. Domnul Olbricht. Aș vrea să cer niște lămuriri din partea comisiei, deoarece mi-amintesc cifrele care ne-au fost furnizate de comisarul Oettinger în urmă cu câteva luni. Și conform acelor cifre, contribuția britanică era de aproximativ 17 miliarde, uh, din care se scădea rabatul adică rămâneau cam 11-12 miliarde. Deci înțeleg eu că aceasta este mm, suma lipsă. Suma care va lipsi din cauza Brexitului. E suma deci care va lipsi din bugetul european, 11-12 miliarde. Mi-aduc aminte că domnul Oettinger ne-a spus că Marea Britanie primește cam 5-6 miliarde de euro anual deci din 11-12 uh, milioane se, miliarde se scad 5,6, deci asta ar însemna că anul viitor golul, să zicem așa, pentru bugetul european ar fi de 7 miliarde. 6-7 miliarde pentru anul 2020. Bineînțeles, domnul Howard, dacă se oprește finanțarea completă a proiectelor din Marea Britanie, deci vom avea deci o problemă noi în UE de, 5, de 6-7 miliarde. Am înțeles eu bine? Deci asta înseamnă, deci pentru bugetul de dou- din 2020 vom avea o lipsă de 5, între 5 și 7 miliarde. Deci înseamnă că va trebui să uh, reducem bugetul uh, cu vreo 5, 6, uh, între 5 și 7 miliarde și la anul, dacă vom vrea să rămânem la același nivel, lipsa va fi de 12 miliarde, însă uh, la anul va fi 12 miliarde minus banii pe care îi primesc proiectele britanice. Mai multe observații acum, după care domnul Copman va încerca să răspundă. Doamna Holmeier are cuvântul. Întrebarea mea era foarte similară cu cea a colegului Olbrecht. Uh, nu voi reformula. Deci e aceeași întrebare și din partea mea. Însă aș dori să-i spun uh, colegului din Marea Britanie care nu este din grupul SND că bugetul la care Uh, Marea Britanie nu mai participă, e bine, este unul la care Marea Britanie nu mai participă, deci Marea Britanie nu prea mai are un cuvânt de spus referitor la acesta. Domnul Overgard Nielsen, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, la am domnul Howard cum ne-a spus, cum ne-a făcut proști și idioți. Deci Probabil de la conferința laburiștilor vine cu ideea asta atât de clară legătură cu politica pe care partidul să o are cu privire la Brexit. Deci după un Brexit uh, clar, UE n-ar trebui să mai facă nicio plată către Uniunea Europeană, asta e clar. Domnul Howard vorbea despre fermieri, însă guvernul britanic le-a promis deja să le transmită cu, um, volumul de Uh, de finanțare pe care îl primeau. Ce se va întâmpla cu consorțiile, cu universitățile britanice care colaborează cu cele din Uniunea Europeană? Credem că plățile ar trebui să se facă specific în funcție de proiecte și guvernul britanic ar trebui să plătească uh, universitățile britanice pentru că acestea să poată participa în continuare la aceste proiecte comune. Deci să fie niște plăți specifice și Marea Britanie ar trebui să aleagă, practic, individual fiecare proiect în funcție de prioritățile sale naționale. Domnule Howard, asta se numește suveranitate națională. Căutați cuvântul în dicționar. Madame Laporte. Doamna Laporte. We every, if you want to speak up, please ask. Vă rog, dacă doriți să interveniți, cereți uh, această poziție. Doamna Laporte. Aceste propuneri de regulament ne arată ce consecințe ar avea o ieșire fără acord. Ar uh, crea un vid juridic în acest context, propunerile au ca scop extinderea cadrului de urgență pentru ca beneficiarii britanici să poată fi eligibili pentru fondurile europene până pe 31 decembrie 2020, cu condiția ca Marea Britanie să-și onoreze angajamentele stabilite și să participe la buget. Textul poate fi perceput în mod diferit. Putem considera că e o mână întinsă guvernului britanic prin acest acord bugetar provizoriu sau putem crede că Uniunea Europeană încearcă să limiteze efectele nocive al unui Brexit dur. Fie că își doresc sau nu, conducătorii europeni, Marea Britanie va ieși din UE și principiile democratice se vor menține. În consecință de quoi? Il faudra compenser. Mare va trebui să compensăm pierderea contribuției nete britanice, care e totuși de 5 miliarde de euro. Și în loc să amânăm problema, de ce să nu abordăm deja acum? Nu printr-o creștere a contribuțiilor celor țări, ci prin scăderea bugetului european. Ca deputată franceză aici, mă îngrijorez să văd că s-ar putea să se ajungă la o creștere a contribuției Franței cu 1,2 miliarde în urma Brexitului. Deja am înaintat 500 de amendamente la bugetul pe 2020. Se prevede scăderea bugetului cu 2,7 miliarde de euro față de 2019. Vom vedea, vom vedea dacă votați aceste amendamente săptămâna viitoare în comisie. Și ca să închei, vă atrag atenția asupra unei chestiuni mai generale. Trebuie anticipate consecințele unui acord fără test, însă în același timp trebuie negociat inteligent pentru a evita un Brexit dur. Asta e mai bun. Însă mi se pare că în această privință trebuie făcute progrese. Rezoluția votată în plenul de săptămâna trecută nu face decât să pună în cârca britanicilor toată răspunderea eșecului acestor negocieri. Eu cred că ar trebui mai degrabă să discutăm cu britanicii. Thank you, Mr. Papa. Vă mulțumim, domnul Papadimulis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την προσπάθεια να μετατραπεί σε ένα ρίγκ εσωτερικής πολιτικής. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții urmărim cu mare atenție această încercare de a transforma Parlamentul European într-un rig de box eh, englez, să zic așa, din partea unui grup mic de colegi. Însă noi ar trebui să ne concentrăm atenția asupra a tot ceea ce va fi important pentru noi, cei care vom rămâne în Uniunea Europeană și pentru cei care va trebui să ne ocupăm în continuare de acest proiect. Avem obligația de a-i uh, solicita Comisie și de a le solicita statelor membre uh, două opțiuni diferite. Una în caz de Brexit cu acord și una pentru un Brexit fără acord. Deci ar vrea să știu din partea Comisiei Europene dacă intenționează să reziste în continuare uh, la o tendință dominantă în Consiliu, din păcate, respinsă de Parlament, și anume de a face față unui Brexit prin reducerea cheltuielilor de la policiile de coeziune, de la PAC, prin reducerea fondurilor, uh, fondurilor pentru inițiativa de ocupare sau pentru tineri. Deci să se facă ca așa cum se face de obicei. Dar vreau să știu, intenționat să sporiți resursele proprii? Veți face presiuni pentru a spori contribuțiile statelor membre? De ce să se considere că uh, această dogmă de a face mai multe cu mai puțin e o dogmă intangibilă? Äh, Domnul Andresen, uh, am să vorbesc în germană. Îmi pot uh, ordona mai bine gândurile așa. Noi de la Vers considerăm că nimeni nu este interesat ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană fără acord. Personal, uh, nici nu cred că este în interesul uh, Marii Britanii. Domnul Howard a prezentat uh, foarte viu lucrurile. Multe persoane din Marea Britanie, multe organizații din Marea Britanie profită de pe urma prezenței în Uniunea Europeană și nu vor putea funcționa dacă uh, continua să funcționeze dacă nu există un acord referitor la viitoarea lor finanțare. Deci considerăm și acestea își doresc uh, continuarea în mod rațional uh, a colaborării cu Uniunea Europeană. Deci și Marea Britanie ar avea de suferit de pe urma lipsei unui acord. Uh, iar um, între, sau incertitudinea referitor la continuarea plăților de către, de către uh, Regatul Unit, din nou, nici acesta nu este în beneficiul uh, nimănui. Uh, și este clar că dacă uh, consistă această incertitudine, vor fi afectate piețele financiare. Ele vor uh, veni cu răspunsul, de fapt. Uh, tocmai de aceea, în ceea ce privește finanțarea, bugetul, trebuie să existe cel puțin un acord pentru următorul an. Este în interesul nostru, al Uniunii Europene. Um, nu vom uh, tăia pur și simplu fondurile în stânga și în dreapta pentru a economisi bani. Oricare se consideră că ar trebui să fie poziția Uniunii Europene, există programe, există organizații, instituții, regiuni, regiuni din uh, Uniunea Europeană care depind de plățile uh, cel puțin uh, până anul, de plățile europene, cel puțin până anul viitor. În câteva săptămâni nu vom putea să tăiem pur și simplu fonduri, mm, ce știu eu, din fondurile de coeziune sau din alte fonduri. Tocmai de aceea mă adresez Comisiei și Consiliului să se pregătească, dar să planifice și dar să nici nu planifice scenarii în care să tăiem pur și simplu fonduri de pe o zi pe alta. Asta nu corespunde cu ceea ce și-a propus Uniunea Europeană și în ceea ce privește clima, de exemplu. Mulțumesc. Nu mai sunt observații, comentarii. Thank you very much. Um, <clears throat> these issues are important. Aceste chestiuni sunt importante, însă au trecut trei ani de când britanicii au votat ca să iasă din Uniunea Europeană și iată că ne aflăm în continuare în situația asta de a tot dezbate. John Howard vorbea despre noi, vorbea despre deputații de la partidul Brexit în niște termeni foarte insultători, însă ei au câștigat uh, alegerile. Respectați-ne, respectați votul pe care uh, voi laburiști nu l-ați obținut. E votul cetățenilor britanici. Și le spun și celor din UE, respectați-ne. Noi vrem să discutăm și să dezbatem în legătură cu banii pe care trebuie să-i plătim pentru ce anume și eu sunt de acord ca guvernul britanic să dea o mână de ajutor în ceea ce privește instituțiile academice, de pildă, pentru ca acestea să-și respecte obligațiile asumate. Însă, nu uitați un lucru, plecăm, am avut un vot. 17 milioane de oameni au votat ca să părăsească Marea Britanie. Partidul domnului Howard nu respectă asta, dar noi da și așteptăm cu nerăbdare să ieșim din Uniunea Europeană. Sorry, I'm, I'm, sorry, I just came late to the... Domnul Damia, am ajuns târziu la dezbaterea cu privire la Brexit. Marea Britanie e o țară foarte democratică, însă trăim într-o democrație parlamentară și nu într-una care să se bazeze pe referendumuri. Și colegii de la Partidul Brexit mi s foarte dragi. Uh, Însă unul din motivele pentru care noi nu vrem să plecăm e că guvernul conservator care a organizat refer- acest referendum a declanșat articolul 50 doar la câteva luni de la referendum și au trecut după aia câteva luni, doi ani, până în martie 2019. Deci nu cred că e corect să vorbești despre trei ani care s-au scurs. Nu e adevărat. Și dat fiindcă trăim într-o democrație parlamentară, în clipa de uh, față, uh, guvernului uh, <laughs> conservator e foarte greu să conducă țara având o lipsă de 41 de locuri în Parlament pentru a avea o majoritate. Deci totul trebuie să treacă prin Parlament. Poate că domnul Johnson mai are el uh, niște trucuri în mâneca sa, însă eu nu prea văd cum vom părăsi UE în, uh, până în 31 octombrie. Vă mulțumesc tuturor! Discutăm despre planuri de urgență aici, nu despre politica britanică, dragi colegi. Deci haideți să respectăm ordinea de zi, deci să vorbim despre aceste planuri uh, de urgență în caz de Brexit și de aceea îi dau din nou cuvântul domnului Copman. Nu veți vorbi despre politica britanică? Sunteți sigură? 100%? Vă dau perfectă dreptate, domnule președinte. Suntem aici în Parlamentul European, spune doamna Keller. Marea Britanie e o democrație măreață. Au luat o decizie, acum o gestionează. Country, but ca o țară pe deplin independentă, însă avem niște relații pe care le-am tot uh, dezvoltat în ultimii 46 de ani. Deci suntem, uh, avem legături prin programe, prin proiecte în comun, sunt implicați mulți oameni, deci e o legătură practic ombilicală uh, și cu Franța, prin tunelul din, Malea, din canalul Mânecii, deci nu poți întrerupe practic acest trecut așa pur și simplu. Și aici vorbim despre buget. Am o întrebare pentru raportor. Ați discutat despre riscul pentru sectoarele cercetării, pentru sectorul agricol. Aș vrea să știu dacă mai sunt și alte sectoare periclitate în cazul unui Brexit fără acord. Din cauza că politicile europene s-ar putea să întâmpine greutăți când va veni vorba de punerea lor în aplicare. Domnule Copman, vă rugăm acum să reacționați la diferitele chestiuni ridicate în discuție cu privire la planurile de urgență. President, Mr. van Overveld, uh, I, I, I detected two questions in the debate. Um, the first was Mr. Albrecht. Mulțumesc. Aș vrea să răspund la întrebări. Întâi, domnului Albrecht, ca să îi răspund referitor la situa- situația financiară în cazul unui uh, Brexit fără acord. Cred că trebuie să distingem între ceea ce încearcă să facă acest cadru de urgență, de contingență, și anume să permită Regatului Unit să continue să-și facă plățile în cadrul prevăzut de bugetul 2020, iar aici, în funcție de ceea ce votează autoritatea bugetară, ar fi vorba de aproximativ 17 miliarde de euro pentru anul 2020. Bineînțeles, Regatul Unit va primi o mm, sumă prealocată de cheltuieli, iar beneficiarii Regatului Unit vor putea participa la proiecte. Uh, nu putem uh, prevedea cu precizie care va fi efectul net în ceea ce privește participarea, continuarea participării, însă am vorbit despre o, uh, o cifră între 10 și 15 miliarde de euro ca efect net, o estimare și putem mm, să luăm această cifră ca referință. Însă este vorba de un regulament al Consiliului ce creează un cadru de contingență Uh, prin, în, în cadrul, prin care Regatul Unit ar, continu, ar continua să-și uh, plătească contribuția uh, brută. Avantajul acestei propuneri pentru beneficiari este real, pentru că în cazul unui Brexit fără acord, beneficiarii britanici ai programelor directe nu vor putea să continue să beneficieze de pe urma bugetului. Trebuie spus acest lucru foarte clar. Mulțumesc, domnule Copman. Proiectul de raport va fi pe ordinea de zi a reuniunii din 1 octombrie. Votul va avea loc la reuniunea de, după uh, transmiterea din partea Consiliului a proiectului de decizie. Mulțumesc domnului Copman pentru explicații și vă mulțumesc tuturor pentru participare la reuniune. Cu acesta se încheie reuniunea noastră din această dimineață. Ne revedem la ora 15.